επανερχόμαστε συνεδρίαση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το επόμενο σημείο στην... Haideți să continuăm ședința noastră. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt declarații ale Consiliului și Comisiei cu privire la incendiile din pădurea amazoniană. În numele Consiliului are cuvântul doamna Tupurainen. Vă rog. Domnule președinte, stimați membri, cred că nu sunt singura care consideră că subiectul pe care îl discutăm noi astăzi, pădurea amazoniană, incendiile din pădurea amazoniană, e un subiect care ne preocupă pe fiecare dintre noi. Aceste incendii afectează nu doar pe cei direct afectați, ci ne afectează pe noi toți pe această planetă și afectează clima. Nu se poate sublinia îndeajuns cât de important e să fie păstrată pădurea amazoniană, astfel încât acțiunile climatice să fie eficiente. Această pădure amazoniană e unică în bogăția și diversitatea ta. E casa a una din 10 specii de pe pământ. Defrișările, cauzate în special de acțiunea umană și de schimbările climatice, constituie o amenințare gravă. Se duce la o pierdere drastică a speciilor și a suprafeței de pădure amazoniană tropicală. Aceste păduri au o legătură directă cu defrișarea intenționată. Din păcate, constatăm cu îngrijorare că aceste incendii s-au intensificat în ultimele zile în pădurea din Brazilia și peste graniță în Bolivia și Paraguay. Aceste incendii poluează în mod grav aerul, ucid multe specii de plante și animale din pădurea amazoniană și îi împing pe, îi împing pe indigeni în afara teritoriilor lor. Conducerea UE în acțiunile climatice și protejarea pădurilor se regăsesc între prioritățile președinției finlandeze. Pădu- incendiile de pădure au multe consecințe și pentru oameni și pentru animale. Noi depindem de păduri. Trebuie să păstrăm biodiversitatea, sunt importante pentru a limita încălzirea climatică și sunt importante pentru a le asigura traiul și locul de muncă oamenilor. Așa că pădurile sunt foarte importante și pentru obiectivele Uniunii Europene de a ajunge la neutralitate din perspectivă climatică. Am discutat despre pregătirile pentru, pentru summitul cu privire la climă în această dimineață și și dezbaterea din această după-amiază e foarte importantă. În pofida acțiun acțiunilor luate până acum la nivelul Uniunii și a angajamentelor pe care ni le-am luat la nivel internațional, defrișarea și degradarea pădurilor continuă să crească. Aceste incendii devastatoare din regiunea Amazonului ne-au arătat că e nevoie să accelerăm aceste eforturi. Aprilie 2019. Consiliul a adoptat concluzii cu privire la progresul făcut în implementarea strategiei UE pentru păduri. Cu această ocazie, Consiliul a subliniat cât de importantă e această strategie, astfel încât să asigurăm o coerență și coordonare între politicile statelor membre, acelea care afectează pădurile și să promovăm o gestionare durabilă a pădurilor. Consiliul de Agricultură și Pescuit va organiza o dezbatere luna viitoare privire la nevoia de a avea o nouă strategie după 2020, o strategie care să se bazeze pe aceeași principii, dar în care să se țină cont și de evoluțiile politice din statele membre, din Uniune și la nivel internațional. Consiliul și Parlamentul European au primit de curând o comunicare mult așteptată din partea Comisiei, astfel încât să se accelereze acțiunea UE pentru a proteja și reface pădurile globale. Vom revizui lista de priorități care apar în acest raport și așteptăm cu nerăbdare sugestiile dumneavoastră pe subiect. Consiliul își dorește să ofere un feedback la comunicarea Comisiei sub forma unor concluzii ale Consiliului pe care sperăm că le vom adopta în decembrie 2019. Acești actori în, din defrișare sunt și din, alt, și din alte domenii față de ceea ce ține de ele. De aceea încercăm să implicăm pe toți actorii importanți, pe cei din agricultură, mediu și pe cei din domeniul comer- comercial. Așteptăm reacțiile dumneavoastră la această comunicare și știm că acestea vor contribui la acțiunile viitoare pentru păduri. Domnule președinte, stimați membri, Permiteți-mi să închei prin a sublinia faptul că incendiile din pădurea amazoniană reprezintă o criză, o criză mondială urgentă. E nevoie de un răspuns internațional eficient. Cooperarea cu țările din zona Amazonului este deosebit de importantă. Aceste țări, cum ar fi Brazilia, sunt cele care trebuie să conducă răspunsul, însă trebuie și să își îndeplinească aceste angajamente. Solicit țărilor din bazinul Amazonului și liderilor de acolo să acționeze rapid. Noi suntem pregătiți să colaborăm cu domnul Bolsonaro și cu alții. Uniunea Europeană e pregătită să-și ofere sprijinul, însă avem nevoie de acțiune acum. Finlanda e pregătită să sprijine Uniunea Europeană în acest aport. Inițiat în Miniștrii de externe au discutat acest subiect la Helsinki la sfârșitul lunii august. Miniștrii de externe au fost de acord că e o situație urgentă și au accentuat faptul că e nevoie de o abordare coordonată în Uniunea Europeană pentru a răspunde la această criză. Ca președinția Consiliului, noi vom continua să depunem toate eforturile astfel încât să ne asigurăm că vom putea să avem o acțiune la nivelul Uniunii Europene coordonată și eficientă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumim. Acum, din partea Comisiei Europene, domnul Vela, vă rog. Thank you, thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc și președinției finlandeze, dragi colegi, domnilor și domnilor. Ne confruntăm cu o criză a biodiversității globale care ne afectează viețile, care ne afectează economia și în același timp ne, afecta, ne pune în pericol viitorul. Incendiile din pădurile de pe întreaga lume cresc uh, volumul de dioxid de carbon din atmosferă și astfel criza se înrăutățește nu doar în zona Amazonului, ci și în alte regiuni ale lumii, cum ar fi Siberia. Însă Amazonul, pădurea amazoniană este unică. Mm, o, pentru oxigenul pe care îl produce, pentru biodiversitatea pe care o găzduiește și e unică ceea ce vrește sănătatea planetei. De aceea mă, mă bucur că ați spus acest punct uh, pe ordinea de zi ca fiind prioritar. Trebuie stopată defrișarea din trei motive esențiale. În primul rând, pentru a pune capăt pierderii de biodiversitate, pentru a combate schimbarea climatică și pentru a atinge obiectivele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și pentru a respecta angajamentele luate în cadrul acordului la Paris. Degradarea și pierderea de terenuri acoperite de păduri au uh, consecințe majore asupra stabilității, securității, asupra drepturilor omului, asupra climei, biodiversității, sănătății și uh, surselor de trai, atât pentru comunitățile locale, cât și pentru întreaga planetă. Comisia Europeană uh, oferă asistență pentru a face față acestor probleme în țările afectate de incendii și are legături uh, permanente cu toate autoritățile relevante, inclusiv cu cele din Brazilia. Deja au fost activate mai multe instrumente pentru a îmbunătăți situația actuală. Cum ar fi, deci, la cererea Boliviei, Centrul de Coordonare pentru Urgențe a trimis deja o echipă de pompieri în Bolivia. Astfel de asistență poate fi oferită oricărei țări afectate la o solicitare oficială din partea acesteia. Sistemul de cartografiere în uh, caz de urgență Copernicus a fost de asemenea, Copernic a fost deja activat și s-au făcut cartografieri pentru Bolivia, Brazilia și anumite zone afectate din Bolivia și Paraguay și sunt uh, hărți uh, public, făcute publice. De asemenea, UE finanțează proiecte de dezvoltare ce țin de păduri și de utilizarea terenurilor în bazinul Amazonului, inclusiv în Brazilia, pentru un total de 128 de milioane de euro. Și de asemenea, sunt prevăzute noi acțiuni pentru un valoare, de un total de, un valoare totală de 28 de milioane. Avem uh, contacte strânse cu autoritățile din uh, Columbia. Columbia care se implică pentru coordonarea situației și la summitul recent G7 ne-am implicat uh, pentru a pregăti o întâlnire la nivel înalt în bazinul amazonian um, pe marginea adunării uh, generale ONU. Acum e urgent să fie combatute incendiile, însă cauzele structurale trebuie abordate cum ar fi uh, extinderea terenurilor agricole. În iulie, Comisia a adoptat o comunicare cu privire la protejarea și um, recuperarea pădurilor. Acolo sunt uh, o serie de acțiuni, printre care sprijinul pentru practici uh, viabile de utilizare a pământurilor, a terenurilor. Colaborăm cu țările partenere pentru a reduce presiunile asupra pădurilor și pentru a încuraja de asemenea recuperarea pădurilor. În ceea ce privește UE, uh, vrem să reducem um, impactul nostru asupra consumului de, de păduri și de terenuri, vrem să minimizăm uh, riscul uh, pe care îl presupun importurile de produse ce au legătură cu defrișările sau cu degradarea pădurii. De asemenea, facem tot posibilul pentru a informa mai bine persoane în legătură cu lanțul de furnizare, de materii prime, pentru uh, a stabilit de asemenea un observator în ceea ce privește situația pădurilor. Niște informații științifice corecte sunt un element important din strategia UE și colaborarea cu țările partenere este de asemenea esențială, printre altele pentru a identifica consecințele economice pe termen lung a unor defrișări ulterioare. Comisia și-a luat un angajament pentru a, avea, pentru a face acțiuni pentru a întreprinde acțiuni susținute împotriva dervișorilor. Să suntem gata să, afe- să asistăm acele țări afectate de incendii, atât în zona amazoniană cât și în alte regiuni. O facem uh, printr-o cooperare strânsă cu autoritățile țărilor afectate. Vă mulțumim! Acum uh, continuăm intervențiile în numele grupurilor politice. În numele grupului PPE are cuvântul doamna McGuinness două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc, doamnei tuppurainen pentru că știți foarte multe despre pădure și ne bucurăm că tocmai președinția finlandeză um, găzduiește această dezbatere. Mulțumesc și discursului comisarului. Poate că unii din cei prezenți în sală au văzut cum arată aceste incendii din pădurea amazoniană. E Până la urmă, vorba de felul în care, la nivel global, putem cu toții lucra împreună, pentru că nicio noțiune, națiune de una singură nu poate rezolva această problemă. Um, e posibil ca multilateralismul să fie consolidat mai degrabă de, decât slăbit, chiar și atunci când anumite țări își revendică suveranitatea trebuie să recunoaștem unde s-au realizat progrese. Și haideți să luăm exemplul Braziliei. Recent au existat acțiuni împreună cu alte șapte state sud-americane uh, mai multe operațiuni, printre care Green Brazil. Dar asta fără susținerea comunității internaționale. Dar suferim cu toții dacă Amazonul moare. Și uh, această pădure amazoniană e deja amenințată. Cunoașteți detaliile. Ați citat nevoia de a vedea uh, care e coerența politicilor, domnule comisar în ce fel uh, pădure distrusă, se defrișează terenuri numai și numai din motive agricole. Trebuie să ne asigurăm prin acordurile comerciale că mm, angajamentele pentru climă și pentru biodiversitate uh, vor fi onorate și de către partenerii noștri. Iar deciziile noastre aici în Parlament uh, vor fi decisive. Trebuie ca europeni să spunem, să recunoaștem la rândul nostru că nu întotdeauna am făcut ce era bine pentru mediu și că nu întotdeauna am respectat biodiversitatea. Deci haideți să um, adoptăm uh, această relație cu colegii noștri sud-americani de pe o poziție de mai multă umilitate. Mă gândesc și la Indonezia. Există incendii um, și în alte regiuni ale lumii. Uh, mulțumesc anticipat tuturor celor care se vor angaja în combaterea acestora. Mulțumesc, spune președintele. Acum, pentru grupul S&D, are cuvântul președinta grupului, doamna Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Incendiile din pădurea amazoniană din vara asta au constituit o adevărată tragedie, un eveniment care a întristat și mobilizat comunitatea internațională, deoarece impactul asupra mediului, impactul social și economic al acestei tragedii depășește bazinul Amazonului. E vorba de plămânul pământului. Această pădure produce 20% din oxigenul de pe planetă și găzduiește mai multe specii vegetale decât orice alt ecosistem. Mai mult, acolo locuiesc peste un milion de persoane indigene care trăiesc acolo în mod viabil, știind că de generații întregi patrimoniul lor uh, a trebuit să fie apărat și cunosc foarte bine, deoarece am avut ocazia de a uh, lucra o, o, o lună acolo ca voluntară cu ONG-uri care sprijină aceste comunități, care au nevoie de alternative viabile. Nu pot să-mi imaginez ce trăiesc acești oameni în ziua de azi în fața acestei tragedii și nu e prima oară când pădurea e, e cuprinse de flăcări, însă incendiile au crescut anul ăsta cu 80% față de anul trecut și în zonele protejate incendiile cred. Căutarea aurului de asemenea crește de frișările și mercurul folosit contaminează, poluează uh, atmosfera, apa și hrana persoanelor și animalelor. Această tragedie vine din cauza unor posibili, din cauza unor politici irresponsabile, um, impulsate de domnul Bolsonaro, care spune că nu există schimbare climatică și care încurajează o nouă căutare febrilă a aurului. Deci el ignorează orice sfat ce ține de protecția mediului și ca să nu asculte adevărul, Bolsonaro i-a demis pe responsabili de la Institutul de Cercetare Spațială din Brazilia și pe cei de la Institutul de Mediu Înconjurător și de Resurse Renovabile. Domnule președinte, am ajuns practic la punctul de neîntoarcere. Aproximativ 20% din pădurea amazoneană a fost defrișată. Deci, dincolo de tragedia de mediu, socialiștii și democrații suntem foarte îngrijorați și de soarta populațiilor uh, autohtone de acolo și a pământurilor lor. Suntem în fața unui eveniment care duce la o escaladare a teritoriilor, a asesinatelor, liderilor, cum ar fi Pilma Ferreira Silva sau Claudio Nor și Costa da Silva. Noi din Uniunea Europeană vedem ce eforturi regionale se fac pentru a găsi soluții și pentru a proteja atât persoanele cât și mediul. Uh, trebuie să știți că grupul nostru vă va sprijini în continuare și vom colabora. Îi cerem domnului Bolsonaro să-și respecte obligațiile internaționale din acordurile de la Paris și să respecte clauzele de mediu stabilite în acordul uh, Mercosur. Dacă guvernul nu va asculta, Brazilia va fi izolată de restul comunității internaționale. Și eu cred că în această dezbatere se, cuve, se cuvine să amintim un proverb al populațiilor de acolo. Doar atunci când va muri ultimul copac, când ultimul râu va fi otrăvit, când ultimul pește va fi prins, atunci ne vom da seama că nu putem mânca bani. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum, în numele grupului Renew Europe, are cuvântul domnul Hoejic. Două minute. Vă amintesc că nu vom avea posibilitatea de a interveni cu cartonașe albastre la această primă rundă. Minister. Domnule președinte, doamnă ministru, domnule comisar, stimați colegi, această vară a fost o vară a groazei în ceea ce privește incendiile de pădure. Cu toții am fost șocați văzând cum arde pădurea amazoniană. Șocul a fost și mai mare când președintele Bolsonaro a, spu- a atacat ONG-urile care încercau să protejeze pădurile, de fapt și să le învinuiască. De fapt, politicile sale sunt cele care au dus la situația actuală. Haideți să fim onești. Această pădure nu a ars doar în zona amazoniană. Am văzut ce s-a întâmplat și din Siberia până în Alaska, unde erau incendii și se pierdea habitat. Trebuie să, să spunem foarte clar, distrugerea pădurilor e o problemă globală. E timpul să acceptăm și faptul că și noi suntem o parte a problemei nu doar prin cu ce contribuim la, la gazele cu efect de seră, ci prin politicile pe care le avem, politicile comerciale și prin punerea în aplicare și acestea sunt de vină. E timpul să le schimbăm, e timpul ca această instituție să acționeze. Trebuie să spunem că acordul Mercosur e problematic așa cum arată, dar nu putem pur și simplu să renunțăm la el și să spunem că totul s-ar rezolva. Ar fi o soluție prea facilă. Trebuie să mergem în profunzime. Noua comisie spune spune că acest nou pact verde european e o prioritate de top. Nu ar trebui să fie doar pentru Europa, ci să se meargă și mai departe. Consecințele trebuie să fi asupra întregii lumi. Dacă într-adevăr dorim să ne salvăm planeta și civilizația, trebuie să ne asigurăm că politicile noastre agricole nu contribuie la defrișare, pentru că acum o fac și în zona Amazonului. Trebuie să ne asigurăm că politicile noastre comerciale nu contribuie la defrișări, pentru că acum o fac. Trebuie să ne asigurăm că politicile noastre energetice nu contribuie la defrișare, pentru că acum o fac. Ceea ce trebuie să facem e să schimbăm toate acestea pentru noi și pentru copiii noștri. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Și acum, din partea verzilor, doamna Hautala are cuvântul. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte Incendiile intenționate din pădurea amazoniană au fost un semnal de alarmă, iar acum înțelegem mai bine că astfel de incendii se petrec și altundeva. Și aș cita Africa Centrală, Asia de Sud-Est. Iată doar cele mai importante. Mai știm că pentru a aborda schimbarea climatică trebuie să captăm CO2-ul cu toate mijloacele posibile și uh, singura modalitate pe scară largă e cu ajutorul pădurilor, tocmai. Însă pădurile sunt de acum uh, defrișate și transformate în teren agricol. Dar haideți să reamintim că Mercosur intenționează să uh, exporte produse precum soia sau carnea de vită care pun în pericol pădurea prin defrișări. Nu există un mecanism viabil pentru a asigura că acordul de la Paris și alte uh, angajamente internaționale în privința mediului sunt respectate în America de Sud, pentru că nu există Uh, sancțiuni în capitolul privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Iar comunicarea Comisiei în ce privește defrișările și degradarea pădurilor uh, a promis să analizeze măsurile reglementare de partea cererii, pentru că avem nevoie de legislație europeană care să se asigure, să îi asigure pe consumatorii europeni că nu cumpără produse provenite urmare a defrișărilor. Mă adresez acum și președinției. Știu că acum s-a decis că mm, cel ce se va ocupa de această comunicare privind frișarea se va ocupa Consiliul pentru Agricultură. De ce Consiliul pentru Agricultură și de ce nu Consiliul pentru Mediu? Mulțumesc, spune președintele. Acum, pentru grupul ID, domnul Ruge are cuvântul de o minută. Adică tastiști το și γιατί πρέπει că εγώ να πάρω τον Apoi uh, am să intervin chiar eu. Stimați colegi, pădurea amazoniană arde, producând catastrofa ecologică pe care o știm de acum cu toții. Prin vocea președintelui Macron, Franța s-a asociat aceste emoții globale. Totuși, Rassemblement Național se teme de felul în care reacționează uh, domnul Macron și de lipsa lui de reacție vis-a-vis -vis de incendiile din Africa uh, Centrală. Atitudinea președintelui francez nu este una demnă. Toată lumea știe că mm, culturile uh, hrănesc uh, șepterul din Canada. Marine Le Pen și uh, Rassemblement Național s-a opus acordului CETA, așa cum ne opunem și Mercosur, pentru că este un acord dezastruos pentru agricultorii francezi. Președintele Macron a constatat uh, același lucru și în mod cinic uh, a abordat dezastrul amazonian, refuzând să semneze acordul Mercosur. Ecologia și mediul sunt subiecte prea serioase pentru viitorul planetei ca să fie utilizate uh, într-o manieră politicianistă în politica internă. Am dorit ca președintele Macron să pună capăt uh, defragmentării uh, ONF, să se preocupe de uh, defrișările și din Maiot și din Africa, să se preocupe de riscurile uh, atomice din insulele Marshall, vecine uh, Polineziei franceze, în Guyana la fel, să protejeze uh, area franceză a Amazoniei, să se ocupe de catastrofa uh, de mediu a algelor sargase din Martinica. După toate aceste invitații, Emmanuel Macron cu siguranță nu va face nimic pe aceste teme și va sfârși prin a semna totuși acordul Mercosur. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumim domnule Ruge. Următorul vorbitor este domnul Herman Terci în numele grupului ECR. Aveți cuvântul. Președinția. Vă mulțumesc, doamnă președinte Aud vorbindu-se mult astăzi aici despre Bolsonaro. Uh, îi se pun în cărcă toate tragediile care se întâmplă, însă uităm că există uh, o viziune părtinitoare a Parlamentului față de ceea ce se întâmplă în realitate. Socialiștii spanioli vorbeau acum despre Uh, faptul că se caută aur și că mineritul aurului e devastator, dar asta se întâmplă mai ales în uh, pădurea amazoniană din Venezuela, sub controlul stimatului domn Maduro, sub controlul grupărilor uh, de gherilă LN din Columbia, care sunt acolo fiind sprijinite de Maduro și de Chavism. Iată că în Bolivia au ars 2 milioane și jumătate de hectare. În Bolivia, nu în Brazilia. Nimeni nu vorbește despre Bolivia. De ce? Deoarece domnul Morales, care a crescut culturile de coca pentru a se produce cocaină, a făcut-o și cum a, a început să ardă pădurile și resturile ă, vegetale și de acolo vine catastrofa, dar iată că noi nu facem decât să ne gândim doar la Bolsonaro. Vă mulțumim, domnule Terci. Acum, în numele grupului GUE, are cuvântul domnul vicepreședinte Papadimulis. Vă mulțumesc, doamnă președinte ce ne-au spus acum Consiliul și Comisia și ceea ce ne spun și oamenii de știință și realitatea. Toate acestea ne arată că nu trebuie doar să vorbim, ci trebuie să și acționăm. Nu e suficient doar să purtăm discuții. Trebuie să tragem și concluziile de aici. Trebuie să întreprindem acțiuni, trebuie să punem presiuni, astfel încât să nu mai fie defrișată pădurea am- amazoniană și să nu mai fie distrus pământ, plămânul planetei. Să ne uităm la ce ne arată cifrele. Sub Bolsonaro, cu 80% într-un an a crescut defrișarea în zona amazoniană. În câteva luni s-a tăiat mai mult în această regiune a Amazonului decât în ultimii trei ani. E clar că atunci trebuie să facem mai multe. E o rușine pentru Parlamentul European faptul că această discuție nu va duce până la urmă la o rezoluție. Pentru sunt cei de dreapta și extremă dreapta care au alianță aici. Eu cred că trebuie să acționăm și trebuie să folosim și Mercosurul ca instrument pentru a pune presiune asupra lui Bolsonaro. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Papadimulis. Are cuvântul acum domnul Papadakis din fără, fără afilieră. Un minut. Distrugerile colosale din uh, zona amazoniană sunt rezultatul marilor companii care despăduresc și marile instituții internaționale plătesc și ele pentru asta. Bolsonaro sporește politicile care au fost utilizate și de alte guverne, dând întreaga putere companiilor pentru a produce uh, biocarburanți sau alte produse agricole, tăind pădurea fără niciun control. Uh, vorbesc inclusiv de companii din Uniunea Europeană, cu știința guvernelor acestor țări europene. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu acordul Mercosur în uh, acest context, dincolo de vorbe dincolo de tot ce se spune despre mediu, Parlamentul, prin vocea PPE, nu are o rezoluție pentru zona amazoniană. Fondurile ar trebui alocate eh, pentru a prezerva pădurea amazoniană și pentru a regenera pădurea acolo unde uh, se poate și orice activitate economică în zonă trebuie să uh, se încheie. Președinte, vă mulțumim. Acum trecem la luările de cuvânt ale celorlalți eurodeputați, începând cu domnul Peter Lize. Un minut și jumătate. Președintele liebe Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. Incendiile de pădure din Amazon sunt o adevărată catastrofă. Și un exemplu, în acordul de la Paris, Brazilia nu și-a luat obligații cu privire la reducerea emisiilor de dioxid de carbon din industrie și din alte domenii, ci tocmai accentul cădea acolo în ceea ce privește pădurea și reîmpădurirea și vedem că nu funcționează ceea ce s-a stabilit. E o mare problemă pentru tot ceea ce ține de climă la nivel mondial. Vorbim despre această situație urgentă. Există incendii de pădure și în Siberia, în Alaska. Vedem că sunt acum emise mari cantități de metan care afectează și mai mult clima Ă, în comparație cu dioxidul de, de carbon. Unii vorbesc de înghețarea Mercosurului. Am putea să înghețăm orice tip de comerț cu aceste state, dar atunci facem un pas înainte, mai avem atunci vreun instrument de presiune, avem vreun fel de control la ce face China, ceilalți. Da, cred că dialogul e important, e important și să punem presiune, dar trebuie să dăm dovadă de deschidere și să atacăm problema de la rădăcină. Și trebuie de asemenea să ne asumăm și noi responsabilitățile noastre. Ieri am discutat despre pădurile din Uniunea Europeană, trebuie Trebuie să protejăm și pădurile noastre în Europa, trebuie să vorbim și în Europa despre reîmpădurire și avem nevoie și de un follow-up, de o continuare. E bine că astăzi discutăm despre aceste subiecte. Pădurile în Europa, în, la nivel internațional, nu avem rezoluții pe niciunul dintre subiecte, însă important e să discutăm, să vedem ce e de făcut, să luăm o decizie și o vom face-o împreună în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Lize. Acum are cuvântul Miriam Dali, un minut și jumătate. Ce? Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi vorbim despre cea mai mare pădure tropicală a lumii, care ajunge practic la un punct de distrugere irreversibile. Amazonul, Amazonia e importantă pentru noi, deoarece e importantă pentru clima planetei, un puț de carbon care poate atenua efectele schimbării climatice. Dacă ar muri pădurea amazoniană, volumul enorm de gaze cu efect de serm ar uh, accelera încălzirea climatică. Avem sute de incendii acum anul ăsta. Uh, și nu doar acolo, ci și în zona arctică și subarctică. Aceste incendii doar au produs cam 100 de milioane de tone de dioxid de carbon. Însă e un cerc vicios dacă comunitatea internațională și UE nu își accelerează eforturile pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, rata încălzirii globale nu, fa, nu se va încetini și aceste incendii vor fi tot mai dese. Prevederile pentru a, pro, pentru a proteja pădurea amazoniană fac parte din acordul între UE și Mercosur și în interesul tuturor părților ca aceste prevederi să fie puse în practică. De asemenea, semnatarii bogați ai acordurilor de Paris, care au promis să plătească țările în curs de dezvoltare pentru a proteja și planta arbori, trebuie să facă asta. Cu toții suntem responsabili. Să ne schimbăm modul de consum, care este atât de nociv. E vorba de o acțiune colectivă puternică a Uniunii Europene și a întregii lumi. De așa ceva avem nevoie. Vă mulțumim, doamnă Dali. Acum, în numele grupului Renew, are cuvântul domnul Ștefănuță. Thank you. Madam President, Doamnă președinte, domnule comisar, galeria, cum vedeți, e plină de tineri și ei, mai mult decât noi toți, știu despre schimbarea climatică. Incendiile de pădure și dezastrele naturale nu mai sunt o temă pe care țările să o poată aborda în izolare. Din păcate, incendiile din pădurea amazoniană sunt parte a unei tendințe globale numărul uh, incendiilor de pădure a crescut exponențial. În august 2018 s-au înregistrat 16.000 de incendii august 2019, 79.000 de incendii, adică o creștere de aproape 500%. Europa nu poate sta pe margine atunci când alte țări suferă astfel de dezastre și au nevoie de ajutor, pentru că nicio țară nu e imună în fața unor astfel de dezastre, nicio țară din lume nu poate să se descurce de una singură. Este esențial să avem acțiuni concertate pentru a stopa astfel de calamități. Uh, încălzirea globală accelerată uh, a planetei ne determină să avem un răspuns de protecție civilă sporit pentru a fi gata să complementăm capabilitățile naționale atunci când ele sunt depășite în fața acestor dezastre. Spun aceste lucruri deoarece Consiliul tocmai a tăiat aceste fonduri, doamnă președinte, iar ele trebuie restabilite. Nu vorbim da, despre uh, incendiile de pădure, vorbim de oameni și de viitorul lor, de viitorul tinerilor despre care vă vorbeam. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președinte. Vă mulțumim, domnule Ștefănuță. Următorul Vorbitor este Ianic Jadon, minut și jumătate. Uh, Doamnă președinte, domnule comisar, avem două feluri în care putem aborda acest subiect. În primul rând cu emoție și făcând discursuri, cum să nu ne pară rău de aceste păduri și de ceea ce se întâmplă cu oamenii care locuiesc acolo, cum să nu vorbim despre Bolsonaro care nu crede în schimbările climatice, cum putem să nu-l condamnăm, guvernul și el e corupt. Uh, și e corupt de compania cea mai mare de la, din lume în ceea ce privește carnea de vită. Și apoi mai există și altfel de subiecte. Cum putem să renunțăm la emoții și a le acuza? E important și să știm care e responsabilitatea noastră la aceste incendii, care nu sunt accidentale. Domnule comisar, ați reușit să nu spuneți nici Mercosur, nici PAC în discursul dumneavoastră. I-am auzit pe reprezentanții PP-ului, Renew Europe și socialiștii și democrații care ne spuneau ar fi totuși bine să respectăm acordul Mercosur. Însă, dacă nu vă dați seama că acest acord Mercosur, pe care Brazilia l-a semnat pentru că urmează să exporteze soia, și dacă nu vedeți că e un lucru care duce la distrugerea pădurii din zona Amazonului, e ceea ce duce la distrugerea uh, climei. Dacă nu vedeți ce responsabilitate are politica agricolă comună aici și că vor fi consolidate astfel importurile de soia din Brazilia, dacă nu vedeți toate acestea, nu vedeți care e responsabilitatea dumneavoastră, nu contribuiți la oprirea acestor incendii, la oprirea distrugerii Amazonului și persoanelor care locuiesc acolo. Vă mulțumim, domnule Jado. Și acum are cuvântul doamna Malin Bjork, un minut. Amazonas står i lågor. Mulțumesc. Pădurea amazoniană e în flăcări. Și nu știu, dacă vom fi în stare să facem față schimbării climatice, dacă vor continua defrișările ritmul actual, încălzirea globală va avea niște consecințe atât de mari încât uh, planeta va fi în pericol. Bolsonaro, președintele Braziliei, e corresponsabil pentru această situație. El um, susține politici care îi afectează negativ uh, nu doar pe indigeni, pe persoane din categoria LGBTI. Nu, politicile lui sunt un dezastru pentru întreaga lume. Politicile lui de defrișare sunt nocive și nu e ciudat că mulți uh, acționează și ne cer și nouă să acționeze și dau dreptate domnului Jadot. Trebuie să acționăm acum. Și există mai multe căi de a o face. O cale evidentă este să oprim negocierile la acordul Mercosur. Deci să le stopăm, să le blocăm deocamdată și să spunem că trebuie respectate acordurile de Paris, că acordul trebuie să fie obligatoriu și că trebuie să se pună capăt de frișorilor. Asta trebuie să fie obligatoriu. De o săptămână tinerii ies în stradă și ne cer să facem și de noi depinde asta. Björk. Ja sitten edustaja Eleonora Evi, yksi minuutti. Olkaa hyvä. Mulțumim, doamna Evi are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi, europenii, suntem corresponsabili de incendiile din pădurea amazoniană și din restul lumii. Consumăm carne, ulei de palmier, Importăm uh, nutrețuri pentru creșterea intensivă a vitelor. Mă gândesc la soia, la mm, porumb, uh, modificat genetic de multe ori. Asta face bune presiuni asupra pădurilor din țările terțe și accelerează defrișările. Prioritatea numărul unu trebuie, prin urmare, să fie reducerea uh, imprentei consumului nostru european, care are o legătură directă cu ce se întâmplă. Și asta nu-i Mm, nu sunt niște doar vorbe retorice, să nu uităm că avem sute de milioane de oameni care n-au ce mânca și să nu uităm că avem un miliard de persoane obeze în același timp. Și ultimele estimări ne spun că 2 miliarde de persoane uh, sunt obeze și deci 4 milioane mor că mănâncă prea mult. Avem prea multă mâncare care e aruncată la gunoi, mâncare nesănătoasă și asta pune în pericol toată planeta noastră și noua comisie va trebui să abordeze probleme de la rădăcină, în PAC și în politica comercială UE. Dacă într-adevăr vrem să uh, atingem uh, agenda 2030 și dacă vrem într-adevăr să reducem sărăcia, foametea, inegalitatea și o utilizare nediscriminată a resurselor de pe această planetă. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Evi. Urmează domnul Adam Iarubas, un minut și jumătate. Puța świata i rezervuar bioróżnorodności Vă mulțumesc. Știm că pădurea amazoniană e o rezervă naturală și că arde. Aceste incendii au fost declanșate în mod intenționat pentru a defrișa terenuri care să poată deveni terenuri agricole. Trebuie să ne formulăm cu atenție opiniile. Sigur, avem uh, acordul Mercosur și ar trebui utilizat pentru a pune în aplicare anumite din prevederile sale ca uh, țările din uh, Amazonia să își respecte obligațiile de a proteja această pădure. Ne dorim dezvoltare durabilă, ne dorim ca prevederile acordului să fie respectate, dar avem și criterii de sustenabilitate în ce privește creșterea animalelor, la fel cum se aplică și în Franța, Germania sau Polonia. Băncile investesc milioane de euro în uh, America de Sud, în zone care nu respectă obiectivele de dezvoltare durabilă în astfel de uh, zone. Iată, deci că prevederile Mercosur nu sunt eficace și atunci trebuie să facem ceva cu aceste incendii de pădurea amazoniană, asigurându-ne că nu promovăm o concurență neloială prin produsele agricole care, uh, pe care noi le importăm din acele uh, țări și din acea zonă. Mulțumesc. Președinta, mulțumim, domnule Iarubas. Următorul vorbitor, doamna Catipiri, un minut și jumătate Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Aceste incendii ne-au arătat ce înseamnă și ce înseamnă pentru populația indigenă. Există acolo 2,7 milioane de oameni. O parte dintre ei sunt izolați și sunt cei care depind de bogăția incredibilă din pădurile amazoniene, însă condițiile lor de viață sunt acum amenințate reprezentanți din partea guvernului încearcă acum să capitalizeze de pe urma acestor păduri și le distrug viața acestor oameni prin defrișări, prin incendii. Aceste incendii nu au fost un accident. Acestea sunt incendii intenționate să se facă loc pentru agricultură, minerit și alte activități. Nu e accidental nici faptul că acest număr de incendii a crescut atât de mult de când a intrat în funcție președintele Bolsonaro. Pol- politicile acestea de dezvoltare îi fac pe indigeni să sufere protestul pe care l-au avut activiștii împotriva acestor politici discriminatorii sunt proteste care s-au lovit de uh, uși închise. Noi suntem cei care trebuie să purtăm vocile lor. De aceea trebuie să continuăm să ne folosim de puterea economică pe care o avem, dar și de instrumentele de politică externă, astfel încât să apărăm demnitatea umană, biodiversitatea și planeta noastră. Și permiteți-mi să închei cu ceva spus de, de Marcus Moioruna, care e liderul unui trib din Amazon. El ne spune că pădurea nu e doar a noastră, a populației indigene. Pădurea e a tuturor. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Piri, și acum are cuvântul domnul Huc. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Cerul deasupra orașului Sao Paulo s-a înnegrit din cauza incendiilor din pădurea amazoniană. Ele reprezintă realmente plămânul uh, planetei noastre. Populațiile indigene doresc doar să le fie respectate drepturile omului cele mai de bază, să fie lăsați în pace să-și uh, continue stilul de viață. Am fost contactat pe această temă. Parlamentul britanic a fost închis, dar acest parlament încă ne oferă un for pentru a ne exprima. Economia Braziliei crește. PIB-ul per capita a crescut aproape cu un sfert în 10 ani și, într-adevăr, dacă acordul Mercosur uh, supraviețuiește sau nu, va rămâne de văzut. Domnul Bolsonaro, dacă ardeți pădurea amazoniană, ardeți șansele Braziliei de a avea relații bune cu Europa. Nu e necesar să arzi pădurea amazoniană. E necesar însă să stingem aceste incendii pentru a ne salva planeta. Thank you very... Mulțumim. Domnule Hook, acum domnul Scott Cato vă adresează un cartonaș albastru. Acceptați întrebarea dumneaei? Da. Doamnă Scott Cato, jumătate de minut, vă rog. Am transmis o scrisoare comisarei Malmström semnată de mulți colegi din toate partidele pentru a prin care spuneam că nu dorim să semnăm acordul comercial dacă standardele uh, de drepturile omului nu sunt respectate. Mm. Aș întreba pe domnul Huck pentru că grupul său politic nu a semnat. E gata să voteze împotriva acordului Mercosur atâta timp cât nu uh, are prevederi obligatorii în ce privește respectarea mediului? Doamnă președinte, nu știu dacă scrisoarea pe care o citează colega mea nu am idee de ea, dar e o temă mult prea complicată pentru a-i răspunde cu da sau nu sau să se reducă la o simplă scrisoare. Dar sunt în favoarea utilizării acordurilor comerciale pentru a promova justeția, protecția mediului și a drepturilor omului, firește. Mulțumim. Acum, spune președinta, îmi dau uh, cuvântul doamnei țin în minut și jumătate, vă rog. doamnă președintă Amazonul arde și în fiecare minut mai moare o parte din plămânul verde al planetei noastre. Acest președinte al Braziliei de extremă dreaptă are această politică care merge împotriva acordului de la Paris, împotriva drepturilor omului, împotriva populației indigene. Și este cel care câștigă de pe urma acestor incendii. Dar și politica europeană are o responsabilitate. În ultimul an, Uniunea Europeană a importat din Brazilia 6.000 de tone de etanol, 70.000 de tone de carne de vită și peste o jumătate de milion de tone de soia. Și avem aceste cantități uriașe care înseamnă că se pierde din pădure. Pământul arde și noi continuăm să aruncăm chibrituri, pentru că acest acord Mercosur înseamnă și mai multe incendii, mai multă carne mai de vită, mai mult etanol, mai multe incendii în zona Amazonului. Și Bolsonaro și lobiștii săi ne spun mulțumim. Acum trebuie să devenim responsabili, să devenim responsabili pentru planetă și pentru climă Protestele care au loc pe stradă, de exemplu, greva climatică globală, ne arată faptul că noi, Parlamentul, trebuie să ne asumăm responsabilități, trebuie să oprim Mercosurul și trebuie să ne asigurăm că ținem cont de tot ceea ce vine din locuri în care sunt încălcate drepturile omului, de și așa mai departe. Noi suntem cei care trebuie să stabilim un cadru pentru globalizare și acum e momentul să o facem. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Cavazzini, și acum are cuvântul Martin Bushman. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. De săptămâni arde această pădure amazoniană, mai multe incendii ca niciodată. Motivul e consumul nostru de, carte, de carne, pentru care sunt tăiate pădurile. Aceste lucruri durează deja de ani de zile. Sunt acolo nimicite specii importante de plante și animale și sunt afectate populațiile indigene. Acele animale care au murit în flăcări, foarte multe și apoi cantitățile de dioxid de carbon. Acestea sunt o parte din consecințele acestea negative. Faptul că se pierd ecosisteme, se distrug ecosisteme, există și un nume, ecocid. Ceea ce în cadrul oamenilor aceste lucruri sunt incriminate și și ecocidul acesta ar trebui să fie incriminat. SUA, de jos și alte state sunt cei care au decis să nu existe acest ecocid între, între drepturile omului. Consecințele sunt catastrofale. Vedem acum ce se întâmplă. Există doar amende și marile companii își asumă asemenea riscuri cu plăcere pentru că câștigurile sunt mult mai mari. Toate acestea trebuie să se termine acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Bushman. Acum are cuvântul domnul Christoph Hansen. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Planeta noastră a fost în flăcări în vara asta. Incendii au fost peste tot, în Amazonia, în Africa, în Siberia și chiar și în Europa. Au fost de trei ori mai multe mm, păduri decât uh, în ultimele zeci de ani. În regiunea arctică, de asemenea, sunt incendii. Trebuie să punem capăt acestor probleme de dragul omenirii. Domnul Jado vorbea despre acordurile comerciale. Așa a ținut aici spectacolul, dar a plecat, dar noi cred că mai degrabă ar trebui să vedem cum putem folosi politica comercială pentru a exporta standardele noastre de mediu și pentru a combate schimbarea climatică. Perspectivele acordului Mercosur reprezintă o șansă unică pentru ca Brazilia să-și respecte angajamentele din acordul de la Paris și pentru a reîmpăduri milioane de hectare și pentru a pune capăt de frișorilor până în 2030, cum spunea domnul Lize, colegul meu. Politica comercială nu e o soluție miraculoasă, însă poate ajuta de pildă prin acorduri plurilaterale în ceea ce privește bunurile de mediu. Depinde de noi acum să venim cu măsurile de sprijin necesare, cum ar fi monitorizarea sau certificarea. Nu facem mai jocuri, ci trebuie să cooperăm. Asta e calea. Și sunt uh, convins că acest dezastru provocat de om poate fi soluționat tot de om. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Hansen. Urmează doamna Guteland. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, pădurile ne dau oxigen, sunt plămânul nostru și pădurile sunt esențiale pentru viitorul nostru, pentru posibilitatea noastră de a face o tranziție către un viitor viabil. Știm că o pădure absorbe foarte mult dioxid de carbon și joacă un rol esențial astfel pentru ca noi să putem să îndeplinim obiectivele din acordul de la Paris. Însă știm că putem uh, contribui și cu noi tehnologii pentru a asigura tranziția. Însă deocamdată noi ne uităm către pădurea amazoniană, care este atât de importantă. Nu e întâmplător că această pădure tropicală e numită plămânul planetei, deoarece absoarbe 2 miliarde de tone de oxid de carbon anual. Ați auzit corect, da. Asta înseamnă 5% din toate emisiile mondiale. E sursa cea mai importantă um, de oxigen și ne ajută să atingem uh, obiectivele din acordul la Paris i-a amenințat Amazonia, i-a amenințat viitorul nostru. De aceea trebuie să acționăm responsabil și să facem tot posibilul pentru a apăra această pădure. Vă mulțumim, doamnă Guteland. Acum, în numele grupului Renew, are cuvântul domnul Stefan Biju. Un minut. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, dragi colegi, vin din teritoriile de peste mare franceze și vreau să uh, subliniez, acest semnal de alarmă al uh, populațiilor autohtone din Amazonia, pentru că toată lumea este vizată de aceste uh, incendii de pădure. Peste 300.000 de, mii de uh, europeni trăiesc în Guiana franceză, deci în pădurea amazoniană. Avem deci o frontieră comună cu Brazilia, unde pădurea arde, ceea ce ne dă atât legitimitate cât și responsabilitate pentru a acționa și pentru a proteja Amazonia. Într-adevăr, totdeauna vorbim de fond și de formă, trebuie să acționăm repede. Da, e o temă urgentă, dar trebuie să acționăm în cadrul unei proceduri, al unui demers parlamentar structurat, determinat și coordonat. E vorba de coerență până la urmă și de eficacitate. Astfel încât v-aș cere să utilizăm toate pârghile pe care le avem la dispoziție, așa încât în Amazonia să avem o strategie și o exigență de respectare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, de respectare a fragilității biodiversității, de respectare a uh, forței populațiilor locale și autohtone și a culturilor ancestrale și respectare a angajamentelor luate prin acordul de la Paris. Vă mulțumesc! Mulțumim! spune președinta. Domnule Bijou acum urmează domnul Basai Caut. Un minut. Thank you, Madam Chair. Um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că toată lumea a fost șocată să vadă ce am văzut în această vară, aceste incendii din Amazon. Și da, foarte bine că am discutat și despre acordul Mercosur, care își dorește să crească și să îmbunătățească comerțul între, de exemplu, Brazilia și Europa. Nu e un joc al învinuirilor. Le spun colegilor de la PP, vă recomand să citiți ce care e conținutul. Dacă doriți să preveniți defrișările în acordul Mercosur, undeva foarte jos la capitolul de comerț și dezvoltare durabilă, singurul lucru care se spune e să fie încurajate produsele care provin dintr-o gestionare durabilă a pădurilor și să se promoveze includerea comunităților locale și a popoarelor indigene. Vorbește doar despre încurajare și promovare. Restul acordului cu Mercosur Mercosurul este foarte obligatoriu. Acest lucru ne arată că acest acord comercial are o prioritizare foarte bizară. Mai mult comerț și la durabilitate o promovare și o încurajare. Iată limbajul pe care îl utilizăm acolo. Și aceasta este întrebarea pentru Comisie și Consiliu. Veți schimba acest limbaj astfel încât să ne asigurăm că vor exista reguli obligatorii și nu aceste capitole atât de slabe pe care le avem acum în actualul acord Mercosur. Mercosur. Vă mulțumim, domnule Aicaut. și acum are cuvântul Emanuel Morel, un minut. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles că suntem cu toții îngroziți de situația din pădurea amazoniană, însă nu putem doar să deplângem situația sau să condamnăm situația. Trebuie identificate cauzele și trebuie de asemenea să ne asumăm uh, niște consecințe din punct de vedere politic și Principala cauză e politica criminală a domnului Bolsonaro, care a distrus ONG-urile, care spune care a distrus uh, habitatul autohtonul și care folosește din ce în ce mai multe pesticide toxice. A doua cauză, agrobusinessul din Brazilia, modelul economic care se bazează pe exportul și care are nevoie crescândă de suprafețe agricole pentru a cultiva mai ales soia. Și să nu uităm, răspunderea noastră, să nu fim ipocriți. Cei de dreapta spuneau că Mercosurul îl va determina pe Bolsonaro să fie virtuos. Și glumă proastă e asta. Realitatea e că Mercosurul Acolo scrie negru pe mer, mai mult etanol, mai mult zahăr, mai multă carne care va fi importată din Brazilia. Deci e o stimulare incredibilă pentru a defrișa și mai mult. Deci e un text cu efecte ucigătoare asupra mediului. Să fim coerenți și logici. Dacă într-adevăr regătăm ce se întâmplă, haideți să respingem tratatul Mercosur. Mulțumim, domnule Morel. Acum are cuvântul uh, domnul Tot de la PP. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä Doamna tot, mă scuzați. The mic is working, ok. Köszönöm a szót. Évek óta látjuk az erdőtüzek... Mulțumesc. Am văzut care sunt efectele devastatoare ale incendiilor din pădurea amazoniană și uh, discutăm despre catastrofa aceasta în special pentru că e un dezastru major, dar Uniunea Europeană trebuie să ofere susținere financiară și tehnică tuturor celor care au nevoie de acestea. Iar când vine vorba de defrișare, trebuie să înțelegem implicațiile comerciale ale acestor despăduriri. Mă bucur că la rândul ei Comisia Europeană consideră această temă a despăduririlor o prioritate și așteptăm comunicarea Comisiei. E important ca mai apoi măsurile să fie și puse în aplicare. Iar